mieli kolegos mes turime šiandienos komiteto posėdyje vieną klausimą ir labai džiaugiamės. Începem cu ședința de astăzi. Avem un punct pe ordinea de zi și mă bucur că Edith Bauer ne onorează astăzi cu prezența. Ne bucurăm să îți urăm bun venit, dragă Edith. Eh, tot ce faci la AIG este foarte important eh, pentru noi. <clears throat> Eh, a trecut pe... Toată lumea și-a pus căștile? E o plăcere pentru mine să fiu din nou aici. După cum știți, 10 ani am uh, participat la această comisie. Eu sunt uh, membră al uh, forumului de experți EIE. O să încerc să mă exprim în limba engleză pentru că am pregătit Uh, câteva notițe în uh, engleză. Aș dori să mă refer la trei aspecte. Care, ce se mai întâmplă sau ce s-a mai întâmplat recent la EIE? În al doilea rând, ce facem la acest uh, forum de experți? Și apoi știți că se pregătește strategia pe următorii trei ani deci, m-ar interesa contribuția dumneavoastră. După cum știți, sunt uh, urechile și ochii dumneavoastră și vocea dumneavoastră la acest forum de experți, deci uh, orice contribuție este bine bevenită. În ce privește forumul de experți uh, EICHE, eu fac uh, parte din cei care au uh, votat chiar la această comisie pentru regulament și, bineînțeles, și la plenară, regulamentul de înființare a EIT. După câțiva ani, uh, vă pot spune că începuturile au fost cu adevărat foarte dificile. Doar după trei ani, ei a început să Uh, să se angajeze personal. Uh, Formula a trebuit să se mute din uh, sediul în care se afla. La început a fost într-adevăr foarte, foarte greu, însă acum vă pot spune că EIE a făcut progrese imense. Este vorba de o instituție stabilă, respectată cu un mandat foarte clar, cu perspective de viitor foarte clare și cu o schemă de personal uh, stabilă, sigur că rămâne în continuare o instituție uh, mică. S-a tot uh, comparat uh, EGE cu FRA sau cu Eurofund, dar personalul EGE e aproximativ de 50 de persoane, inclusiv stagiarii și experți uh, trimiși uh, detașați uh, de la nivel național. De fapt, e are doar 37 de persoane permanente, frare mai mult de 100, Eurofan chiar mai mult. Dacă ați mers pe site-ul EIE, uh, deci dacă deschideți această pagină internet, veți găsi acolo foarte multe informații interesante, de la tezaurus până la uh, seturi de instrumente online, cu privire la includerea dimensiunii de gen în toate politicile, uh, indexul privind egalitatea de gen. Poate știți că E vorba despre instrumentul cel mai interesant, instrumentul legalității de gen. El va fi actualizat în octombrie anul curent și va avea și o nouă componentă. S-au hotărât și implicarea Uh, violenței împotriva femeilor la acest uh, uh, indice și vă pot spune că nu e chiar așa ușor și astfel am și tranziția pentru înspre a doua temă, pentru că în calitate a membra forumului de experți, eu am fost aleasă președinte al grupului de lucru care se ocupă de statisticile de gen și egalitatea, indexul privind egalitatea de gen. Anul trecut am avut o reuniune la care ne-am ocupat aproape exclusiv uh, de aceste chestiuni. E un subiect uh, foarte spinos. Avem uh, cam șase domenii tematice și mai multe subdomenii. Nu o să intru acum în amănunte pentru că toate informațiile figurează pe uh, pagina noastră internet și le puteți uh, consulta. Dar în ceea ce privește violența de gen, există întrebări uh, foarte importante pe care, la care trebuie să răspundem, pentru că avem doar o sursă de date fiabile, un studiu efectuat în urmă cu câțiva ani, un studiu FRA, dar chiar și datele de, colectate ă, de către Eurostat, unele sunt disponibile, însă foarte puține ă, vizează violența de gen sau ă, omicidul involuntar sau femicidul și e încă o dată o chestiune foarte, foarte spinoasă pentru că Deocamdată nu avem o definiție armonizată uh, a violenței de gen. Deci vă pot spune că din acest punct de vedere situația nu stă chiar foarte bine, dar continuăm eforturile de actualizare a informațiilor și încercăm să obținem uh, date cât mai uh, fiabile. S-a mai abordat un subiect la acest uh, forum de experți, respectiv uh, inegalitățile intersectoriale. Există și chestiuni uh, metodologice. După cum știți, este vorba de un satelit adăugat la indicele Um, privind egalitatea de gen și întrebarea pe care ne putem uh, pune este cât de mult putem aprofunda aceste date pentru a avea o vedere de ansamblu fiabilă. Sigur că toate aceste inegalități nu pot să fie uh, incluse de două ori în uh, indice și deci trebuie să evităm o astfel de suprapunere. În acest uh, an am încercat să includem și criteriile vârstei și al dizabilității și uh, statutul de migrant. Și după cum știți, acest grup, uh, acest forum de experți este un uh, organism uh, de consiliere. Din păcate, nu avem niciun reprezentat în comitetul de conducere. Forumul se va întâlni în cursul lunii mai, însă cred că e foarte important să folosim acest schimb de vederi de astăzi pentru a vedea cum putem să perfecționăm uh, strategia pe care o vom uh, adopta la această reuniune. Și acum ajung și la a treia temă pe care îmi propusesem să o abordez astăzi, strategia. Ege are o idee vagă, însă Uh, totul e deschis, uh, deci uh, mm, rămânem deschiși la sugestii până la adoptarea acestei strategii de către Consiliul de Conducere. Noi ne-am propus să, să ne axăm pe trei direcții. În primul rând, indexul privind egalitatea de gen, care ar trebui să fie actualizat și ar trebui să se bazeze pe definiții mai armonizate. Și aici aș dori să vă pun o întrebare și să vă rog să îmi dați o mână de ajutor. Știți, după, știți foarte bine, există Convenția de la Istanbul. După ratificarea de către Uniunea Europeană, în baza articolului 11 al acestei convenții, Uniunea Europeană va fi obligată să culeagă date să uh, deruleze studii și uh, să facă muncă de cercetare pe aceste subiecte. Deci va fi necesară o muncă de coordonare și poate că cadrul cel mai potrivit ar fi uh, sau modalitatea cea mai potrivită ar fi să implicăm Comisia, Parlamentul, uh, EIGE și poate și uh, ONG-uri Uh, din statele membre, însă în acest domeniu al coordonării, cred că nu există un, uh, o platformă mai potrivită decât uh, forumul nostru. Dar va fi nevoie de ceva sprijin Deci vă rog să sprijiniți uh, EIE în acest sens. Uh, this is this is as far as as far as uh, uh, gender equal. Iată în ceea ce privește indicele privind uh, inegalitatea de gen. În calitate de președinte al acestui grup de lucru, vă pot spune că mai sunt multe de făcut. Este nevoie de definiții armonizate pentru multe elemente și asta în ciuda faptului că Ege deja a pus la punct uh, tezaurul diferitelor definiții, așa cum vă spuneam că îl puteți regăsi pe site-ul web. Cea de-a doua chestiune vizează integrarea dimensiunii de gen în toate politicile. Precum știți, această instituție este una destul de mică, deci trebuie să se concentreze pe anumite aspecte. Ideea ar fi să ne concentrăm pe bugetarea de gen și asta nu în toate domeniile, domeniile ci în uh, Fondul Structural European și în Fondul de Investiții. Eu cred că ar putea fi o abordare inovatoare și cu o plus valoare însemnată. a activității EIG. Mai mult, cea de-a treia dimensiune în care încearcă să pătrundă este cea privitoare la chestiunile legate de femeile migrante. În indicele integrat al acestui an va exista și o parte care să fie consacrată acestui domeniu. Însă, fără un plus de personal, cu siguranță EIGE nu va putea să uh, intre foarte adânc în uh, chestiunea femeilor migrante. Uh, Ege privește această chestiune drept una de natură securitară. Deci, deocamdată... Deocamdată aș pune punct uh, prezentării mele. Sunt foarte interesată să vă aplu punctul de vedere, pentru că, așa cum v-am spus, sunt uh, atât urechile cât și glasul comisiei noastre în acest grup de experți. V-aș uh, ruga să încercați să organizăm în mod cât mai regulat un astfel de schimb de opinii. Sunt convinsă că este utilă nu doar pentru noi, ci și pentru EGE. Mulțumesc! Edita Bauer, iš tikrųjų pritariu, kad uh, tas bendradarbiavimas ir keitimasis nuomonėm uh, iš tiesų yra reikalingas ir, ir, ir, ir mūsų komitetui, ir Europos parlamentui, ir valstybėm narėm. Ir dabar uh,